a fost adoptat uh, cu majoritate covârșitoare. Câteva informații. To je rady v prvním čtení, odůvodnění jeho psi. Am obținut uh, concluzia um, uh, Consiliului în prima, în prima lectură, dar și o serie de prevederi cu privire la pescuit. Regulamentul Consiliului 1967-2006, um, modificarea acestului, așadar sunt prevăzute uh, prevederi cu privire la um, exploatarea durabilă. Uh, mâine, la, în 28 octombrie 2011, expiră termenul. Procesul verbal al reuniunii de astăzi va fi prezentat Parlamentului și asta la începutul Uh, sesiunii viitoare. Dacă nu există obiecții, toate rezoluțiile adoptate astăzi vor fi transmise organelor uh, numite în aceste rezoluții. Cu aceasta se încheie sesiunea de astăzi. Drum bun și mulțumesc!